mea ca președinte al Comisiei. Bun venit domnului Cuba, pentru că ne bucură faptul că activitatea noastră din Parlament uh, trezește și interesul cetățenilor. Vom efectua acum un vot test și astăzi vom vota electronic. Dacă sunteți de acord, haideți să testăm uh, funcționarea sistemului. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Bun. Testarea electronică s-a închis. Douăzeci și trei de membri prezenți, dintre care au votat doar 20. Haideți totuși să începem. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Trecem atunci la punctul 8 de pe ordinea de zi. protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, lupta împotriva fraudei, raportul anual pe 2010. Trecem direct la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La 3 nu trebuie să votăm. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 cu amendament oral. Putem vota în bloc 5 până la 10. Dacă nu sunt obiecții, cine votează pentru aceste amendamente? Împotrivă, abțineri. N-a fost clar. Încă o dată, repetăm. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 21 S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate largă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, pentru, vot în bloc, posibil până la 25. Dacă sunteți de acord, votăm 26 până la 25, vot în bloc pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Așadar, 31 până la 29, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 34, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dar uh, la limită, haideți totuși să verificăm electronic. 37. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Situația totuși clară. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. La limită, haideți să verificăm electronic. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. Patruzeci până la 45 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum rezoluția pe ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, o abținere. Rezoluția este adoptată. Și trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune pentru bugetul general, secțiunea Consiliu. Mhm. Mhm. Ok, Okay, äh, ich werde gerade von unterrichtet, dass zwei Änderungsanträge zurückgezogen Tocmai mi se comunică că au fost retrase uh, două amendamente, și anume 6 și 36. Dann uh, können wir in die, Absteigung, äh, in die Abstimmung einsteigen. Putem trece acum la vot, dacă sunteți de acord. Amendamentele 5, 2, 3, 4 și 1. Cine poate fi de acord? Vă rog să ridicați mână. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 a fost retras. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Votăm acum decizi, propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și patru de voturi pentru, niciun împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri,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 se adoptă. Amendamentul 12 se adoptă. 13 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 14, s-a deschis votul. Check is geschlossen. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm electronic. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul e clar. Trecem acum la amendamentul 17 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 17. Vot electronic. S-a deschis votul. Să vedem dacă se adoptă. S-a închis votul. Vă rog să participați la gimnastica de dimineață. Trecem acum la amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 24 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 și 27 și 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 29 este caduc. Amendamentele 31 până la 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, dar haideți totuși să verificăm, nu sunt foarte sigur. Verificăm electronic, 31 până la 34. S-a închis votul. Da, fără probleme. 36 <clears throat> a fost retras, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, verificăm, 35, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, <clears throat> așa cum vă spuneam. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întreaga rezoluție, astfel cum a fost modificată, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Vot final adoptat cu 22 de voturi pentru. Mulțumesc. Trecem acum la bugetul general al Curții de Justiție. Court of Justice. Änderungsantrag Nummer 1. Wer ist? Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunere de decizie, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum Aliniatul 12, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, acum rezoluția pe ansamblu, vot electronic, s-a deschis votul. Cine? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Auditors, Trecem acum la Curtea de Conturi. Amendamentele 1 și 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Întreaga decizie, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. Verificăm. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge, clar. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, separat 16 pentru împotriva abțineri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 Urmează acum Comitetul Economic și Social. Așadar, Comitetul Economic și Social. Amendamentele 4, 2 și 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 5 și 6. Dacă primele au fost respinse, celelalte au fost uh, adoptate în mod concludent. Așa am procedat și ieri. Vroiam să vă întreb deja ieri despre această adoptare concludentă a fost la sfatul uh, serviciilor juridice, președintele așa mi-a recomandat uh, secretariatul. Să sperăm că așa se procedează. Sau vreți neapărat să votăm? Plecăm de la premisa că secretariatul ne-a dat un sfat bun. Vreau doar să știu, uh, spune doamna Gresle, dacă putem avea probleme, dacă nu. Orașul meu natal este Horb, de aceea întrebase doamna Gresle dacă este vorba de vreo, vreun, vreo uzanță locală la vot. Mulțumesc, doamnei Gresle, pentru susținere. Trecem acum la votarea amendamentului 1. Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic. Amendamentul 8 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 și 15 devin caduce. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm. Amendamentul 16. A votat toată lumea. S-a închis votul. La limită rezultatul 13 voturi pentru. Fiind adoptat acest amendament, devin caduce amendamentele 17, 18 și 19. Continuăm cu 20. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. 22. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Do amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 și 31. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă devin caduce 32 până la 35, continuăm cu 36-37, cine pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, verificăm electronic, 36 și 37, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 38 și 39 devin caduce, continuăm cu 40, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 41 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final. Verificăm electronic amendamentul 44. S-a deschis votul la 44. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. Am, am greșit, dar bine că este vigilentă comisia. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. Als nächstes der Ausschuss der Regionen, Committee of the Regions. Trecem acum la Comitetul Regiunilor. Amendamentul 5 și 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În cazul amendamentelor 3 și 2 s-a luat o decizie concludentă, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, vot final electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Rezultatul este clar, cu 23 de voturi pentru se adoptă și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 Haideți să verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Colegul sta se bucură. Așadar, se adoptă amendamentul 10. Trecem la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru,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 abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem astfel la punctul nostru de pe ordinea de zi cu privire la Ombudsmanul European. Amendamentele 1 și 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm întreaga decizie. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezoluția se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Colegul Gaier s-a grăbit pentru a mai putea modifica rezultatul votului. Astfel am încheiat și acest punct și trecem la următorul, punctul 15. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Amendamentele 1 și 2. le putem vota în bloc cu amendamentul lingvistic în ceea ce privește versiunea în spaniolă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu majoritate. Vot final, uh, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Astfel se adoptă rezoluția Trecem la următoarea pagină, amendamentul 2, înaintea de libe, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, tot libe, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, tot din partea libe pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 din partea libe pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Votăm întreaga rezoluție. Vot electronic. S-a deschis votul. Ja, Electronice Abstimmung ist. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. So, ich bedanke mich für Vă mulțumesc pentru acest vot rapid, întrerupem reuniunea, însă aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor și pentru ziua de ieri și ne revedem după amiază. Mulțumesc încă o dată. Ne revedem așadar după amiază, întrerup reuniunea acum. Um, ja, äh, ein äh, kleiner Hinweis, wir sind heute Nacht. Încă o observație, după amiază äh, ne vom întâlni într-o altă sală. Este vorba de 5B01 PHS și nu vă uitați uh, cartelele de vot.